I think we can start. Mr. Kuhn. Cred că putem începe. Schönen guten Morgen, wir kommen heute Bună dimineața tuturor! Iată a doua ședință noastră pe săptămâna aceasta. Vom avea o sesiune de voturi astăzi, dar mai întâi de toate deciziile luate la ședința coordonatorilor de ieri, în cazul în care până la ora 12.30 astăzi nu există obiecții la cele pe care vi le-am transmis în scris, atunci deciziile vor fi adoptate. Trecem la vot. Cartea albă privind uh, transportul este primul vot. Haideți să testăm mai întâi instalația, să vedem dacă PPE-ul are un vot în plus. Votul s-a deschis. Ich deci, schließe. Votul s-a închis, totul este în ordine. Alles in Ordnung. Hm? Ja, ist okay. Es wird auch permanent kontrolliert. Also nicht, dass man jetzt totul este ok și în plus vom mai și verifica pe parcursul votului. Stați liniștiți. Bun, mai întâi de toate, aveți cuvântul. Yeah, without a card it's not possible. Okay. Aveți o problemă cu cartela de vot. Okay, wir fangen an und Bine, începem și noastră ridicați mâna. Mai întâi de toate un vot în bloc, mai multe compromisuri, amendamente de compromis Vedeți care sunt excepțiile. Äh, da sunt einige Kompromis deci, sunt aici mai multe amendamente de compromis și după aceea, la compromisul 1, spre exemplu, vedeți o steluță și acest compromis trebuie să fie neapărat votat. Dacă nu există o steluță, ca la compromisul 2, atunci blocul acesta include compromisul 2 în cazul în care Votul este pozitiv. Votăm blocul pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 92 pentru. Împotrivă abțineri, votăm electronic. Votul s-a deschis. PPE-ul are un vot în plus. Din nou uh, s-a rezolvat problema. Votul s-a închis. 17 pentru, 23 împotrivă, respins. Trecem la 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 117 acum cu amendament oral. Există obiecții vis-a-vis de amendamentul oral? Nu. Atunci, pentru? Împotrivă? Verificăm. Votul s-a deschis. Das Wort ist geschlossen. Votul s-a închis. 19 pentru, 23 împotrivă, respins. Dann kommen wir Trecem acum la 119. Cine e pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Check, Bine, verificăm. Votul s-a deschis. 119. așadar. PP-ul un vot în plus din nou. SND. Nu, socialiștii au un vot în plus. S&D hat er ein zu viel. Deci, socialiștii, un vot în plus. Jetzt stimmt. Acum s-a rezolvat. Votul s-a închis. 26 pentru, 16 împotrivă se adoptă. Urmează compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 131 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bine, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 22 de voturi împotrivă. 140 acum. Cine e pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 165 pentru, împotrivă, abțineri respins. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 194 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 6 e inclus în bloc. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 pentru, 8, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Amendamentul 208. Vot ist geschlossen. Votul s-a închis. Respins cu 24 de voturi împotrivă. 209 acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm de asemenea. Amendamentul 209, așadar. Votul s-a deschis. Paul, s-a deschis votul. Geschlossen. Votul s-a închis. 21 pentru, 22 împotrivă. Ar fi un vot pentru, dar oricum amendamentul ar fi fost respins. 212 acum pentru, împotrivă, abțineri, pare să fi fost adoptat. Verificăm bine. Votul s-a deschis. Das Wort. Votul s-a închis. 23 pentru, 20 împotrivă. Trecem la 236 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 30 de voturi împotrivă, respins. 251 pentru. 252 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 263 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 262 pentru, nu devine caduc. 266 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 269 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 275 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 275. Vot is offen. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 28 voturi împotrivă. Compromisul 13 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 281 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 282 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Vot ist offen. Votul s-a deschis. Vot ist geschlossen. Votul s-a închis. 24. Respins cu 24 de voturi împotrivă. 283 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 285 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 293 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 296 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 296, votul s-a deschis. Vot ist geschlossen. Votul s-a închis. Votul s-a închis așadar. Respins. 298 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 298. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 299 pentru. Împotrivă. Abțineți, Se adoptă. 300 pentru. Împotrivă. Verificăm votul la 300. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins cu 23 de voturi împotrivă. 301 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votul s-a deschis la 301. Votul s-a închis. Se adoptă. 304 acum pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 324 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 319, votul s-a deschis. Votul s-a închis. 26 pentru, 17 împotrivă se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 330 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 331 pentru, împotrivă, verificăm. 331, votul s-a deschis, votul s-a închis, respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 348 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm amendamentul 348, votul s-a deschis, votul s-a închis. Respins cu 23 de voturi împotrivă, 19 pentru, 346 acum. Pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 359 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 360 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm votul la 360. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 25 de voturi împotrivă, 17 pentru. 361 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 363 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 364 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 300. Verificăm. 364. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 24 voturi împotrivă, respins. 365 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 366 pentru. Împotrivă, abțineri, verificăm. 366, verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 23 de voturi împotrivă, 20 pentru, respins. 369 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 370, nu, fusese votate împreună. 371 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 371. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 23 uh, voturi pentru, 19 împotrivă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 384 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 385 uh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 387 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 388 pentru, împotrivă, verificăm. 388. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. 23 voturi împotrivă, respins. 24 de voturi împotrivă. Bun. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 395 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 408 pentru, 408 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 418 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 419 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 423 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Nu cred că a ridicat toată lumea mâna. 423 așadar. Socialiștii au un vot în plus. Încă nu s-a rezolvat problema. Socialiștii au în continuare un vot în plus. Votul s-a închis. 21 la 21. Roberts plus. Deci se adoptă 22 de voturi pentru, 21 împotrivă. <clears throat> Iată cât succes are colegul. 438 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 445 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 452 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 454 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 454. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 14 a, a, abțineri. 455 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Genom. Se adoptă. Pardon. Check. Verificăm. Bun. Era destul de clar, dar dacă doriți, verificăm la compromisul 29. S-a deschis votul, s-a închis votul. 28 la 15 rezultat. Amendamentul 465 pentru împotrivă abțineri se respinge. 457 pentru împotrivă abține, se adoptă. Verificăm 457, s-a deschis votul, s-a închis votul. 22 de voturi la 20 se adoptă. 460 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 470 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 469 și 467 și 260 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 476 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 490 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. Verificăm 490. S-a deschis votul. S-a închis votul. 22 la 21. Se adoptă. 493 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 493. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 la 24 se respinge. 494 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 494, s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 23 se respinge. 504 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 504. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 la 24 se respinge. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trebuie să dăm câteva pagini. Compromisul 32. <clears throat> A, nu, compromisul 31 se corectează președintele pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 625 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 625. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul la 23 să închizi votul. 20 la 23 se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm 32, s-a deschis votul, <clears throat> s-a închis votul. 23 la 19 se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 47 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, 47, s-a deschis votul, s-a închis votul, 23 la 19 se adoptă. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 56. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bine, rezultatul a fost clar, dar putem totuși verifica. Amendamentul 56 s-a deschis votul. S-a închis votul. 23 la 19. 23 la 20. Amendamentul 73 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm 76. S-a deschis votul, s-a închis votul. 23 la 20 se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, 2 și 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 5, 2 și 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, verificăm. Amendamentul 7. S-a deschis votul, s-a închis votul. 19 la 24 se respinge amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum uh, votul final, vot nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 37 de voturi pen, 38 de voturi pentru, 3 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări, domnule din Van de Camp. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die Energie. Trecem acum la votul cu privire la Uniunea Energetică. Hena Virkunen este raportorul nostru. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 18 se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 24 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm amendamentul 24. S-a deschis votul, s-a închis votul, 20 la 25 se respinge. Da, e strâns votul. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 45 pentru. Împotrivă abțineri, verificăm 45. S-a deschis votul, s-a închis votul. 18 la 24 se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm amendamentul 54. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 la 20 se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Votul final acum, un vot nominal. Ba nu. E vorba doar de un aviz. Deci vot simplu. S-a deschis votul. S-a închis votul. 40 la 5 la 0. Se adoptă. Felicitări. Avem acum avizul cu privire la protocolul de la Paris. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 2. S-a deschis votul, s-a închis votul. 19 la 25 se respinge. medalul 4 pentru. Împotrivă. Verificăm, pentru că n-a fost clar. Amendamentul 4 s-a deschis votul. S-a închis votul. 36 la 9. Înseamnă că multă lume n-a ridicat mână. Compromisul 2 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 la 15. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 31 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 41. S-a deschis votul, s-a închis votul. 19 la 22 se respinge respectiv 23. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 a fost retras. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 47 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final acum, vot electronic, s-a deschis votul, electric spune președintele, vot electric. Și votul a fost acum închis electric. 40 la 3 la 2. Felicitări, domnule Bas Facem o scurtă pauză până ajunge și domnul ministru, pentru că, iată, lucrurile au mers uh, foarte rapid. I think we can start. Cred că putem începe. Tagesordnungspunkt und da lade ich Trecem acum la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și președinția viitoare. Președinția este reprezentată prin domnul Bauș, partea Luxemburgului, care ne va explica ce își propune președinția uh, pentru viitorul semestru. Ne bucurăm că sunteți uh, alături de noi. Aveți cuvântul. domnule și domnilor deputat, domnule președinte, dragă Mihail, sunt foarte bucuros să mă pot afla aici la Parlamentul European și asta din mai multe motive. Mai întâi, pentru că e clar pentru mine că uh, trebuie să existe o colaborare strânsă între Consiliul și Parlamentul European da, având în vedere mecanismul cu decizie, dar și pentru că eu sunt timp de 24 de ani am fost parlamentar național înainte de a intra în guvern. și deci cunosc foarte bine rotițele vieții parlamentare și cunosc de asemenea atitudinea care constă în a spune că trebuie mai ales să respectăm Parlamentul și să ne înțelegem foarte bine cu el, pentru că E un lucru care adesea e uitat în politică, dar pentru mine e evident. Deci îmi face o mare plăcere să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, ca să vă prezint uh, pe scurt prioritățile președinției noastre. Dacă îmi dați voie, o remarcă preliminară. Eu nu spun neapărat că pe durata cele de fapt 5 luni, pentru că dacă scădem luna august, care totuși e o lună în care politica se desfășoară mai lent, ne rămân 5 luni ca să muncim. N-aș spune neapărat că acum mă voi concentra asupra 50 de puncte și la sfârșitul președinției voi reveni ca să vă spun. Am lucrat pe aceste 50 de puncte, dar de fapt am, n-am reușit nimic. Mai degrabă, așadar, aș dori să mă concentrez asupra punctelor care cred eu că sunt esențiale la ora actuală și care sunt uh, gata să poată avansa în următoarele luni. Și unul din primele puncte, desigur, e cel de-al patrulea pachet feroviar. Și aș dori mai întâi să mulțumesc președinției letone și sigur că și Parlamentul European, care au făcut o muncă foarte bună la sfârșitul președinției letone, ca să poată finaliza pilonul tehnic, adică președinția luxemburgheză, va putea acum să se concentreze în detaliu asupra uh, pilonului politic, adică chestiunea guvernanței și atribuirea, uh, famosul PSO. Și pentru a găsi un consens, și sunt convins că putem găsi un consens în cursul următoarelor luni, trebuie poate să schimbăm puțin lucrurile, să, să schimbăm aspectul muncii noastre, pentru că până acum niciodată n-am pus întrebarea care e scopul acestui pachet feroviar. Și pentru noi e clar, scopul e de a avea mai multă cale ferată, de mai mare calitate și o mai bună performanță în Europa în domeniul feroviar. Cred că ăsta e scopul. Și cred că va trebui să muncim acum în următoarele luni gândindu-ne mereu la acest scop și să găsim un consens care să țină într-adevăr cont de specificitățile diverselor state membre și atunci sunt convins că vom găsi acest consens și că pilonul politic va găsi un acord fie în octombrie, pentru că 8 octombrie avem, e data Consiliului la Luxemburg, sau mai târziu în decembrie. Adică pachetul feroviar e unul din dosarele uh, cheie în legătură cu care președinția luxemburgheză ar dori să uh, fie activă în următoarele luni. Al doilea mare subiect, desigur, e aviația. Nu trebuie să vă explic eu, dumneavoastră deputați europeni, care sunt uh, complicațiile din dosarul aviației. Le cunoașteți mai bine decât mine și știți de asemenea că nu e vorba doar de o chestiune care privește pe miniștrii transporturilor, ci e o chestiune de ordin politic general, astfel încât la ora actuală e foarte dificil ca acest dosar să facă pași înainte. Însă, totuși, suntem convinși că trebuie să lucrăm la acest dosar, mai ales pe un punct. Și aici Parlamentul a făcut o treabă foarte bună până acum. E chestiunea drepturilor pasagerilor. Și cred că trebuie să încercăm să facem progrese, dar în același timp să avem și contacte informale, toate dosarele legate de aviație, însă întotdeauna cu rezerve cu rezervele care, de care președinția noastră trebuie să țină cont în acest dosar, că sunt chestiuni politice care merg dincolo de competențele uh, ministrilor de transport. Însă vă asigur că, având în vedere că în triloguri muncim în echipă și muncim foarte bine cu președinția Leton înainte, cu, de exemplu cu pachetul feroviar, dar pe de altă parte și cu uh, neerlandezii. Deja am discutat uh, mult cu colegii noștri din țările de jos și vă asigur că ei sunt foarte dispuși să-și investească energia în aviație în general, de exemplu, deja au hotărât să organizeze în ianuarie un consiliu informal pe uh, întreaga chestiune a aviației, ceea ce nu poate decât să mă bucure. Sigur, un al treilea punct, sigur, și printre altele e datorat și conferinței COP21, uh, eh, sunt, sunt chestiune legate de mediu. Uh, care au legătură cu transporturile și mai ales uh, bilanțul dezastruos uh, că transporturile reprezintă aproape singurul domeniu astăzi în care emisiunile de dioxid de carbon, de carbon nu s-au redus, ci au crescut cu 20%. Dacă calculăm uh, până în 1990. Și sunt convins că uh, începând cu conferința de la Paris, uh, vor fi trimise semnale foarte puternice spre uh, transporturi ca să facem mari eforturi și dorim să fim activi și aici. Și un alt punct foarte important în legătură cu care am dorit să fim activi e Cartea Albă a Transporturilor. Parlamentul, domnul Fan de Camp, care e chiar în fața mea, a făcut deja o treabă foarte bună. Tocmai mi s-a spus că ați adoptat uh, un raport uh, la revizirea la jumătate de parcursului a Cărții Albe. Aș dori să vă felicit pentru munca făcută și pentru adoptarea acestui raport și președinția luxemburgheză consideră că, de fapt, la Consiliul Ministrilor nu ar trebui să se facă un raport specific, dar măcar uh, să se analizeze dosarul în, cu ocazia unui Consiliu normal și am dorit să profităm de Consiliul din 8 octombrie de la Luxemburg ca să lansăm o dezbatere privitoare la revizuirea la jumătatea mandatului a cărții albe și poate chiar că după această dezbatere, mă rog, e o ofertă din partea mea, să vedem dacă nu cumva putem să uh, avem o declarație comună, dar depinde de rezultatul Consiliului, nu uh, vreau să intrăm acum în mai multe detalii. Sigur, chestiunea investițiilor în infrastructuri este și ea un punct important. Sigur, va fi lansat planul Juncker. Există revendicări ale Parlamentului eh, față de acest plan și e un dosar în legătură cu care am dorit să fim și aici foarte activi pentru că sunt convins că importanța investițiilor în infrastructurile de transport ține și ea de domeniul economic, adică trebuie să avem o viziune economică a domeniului transporturilor, să vedem cum anume putem să includem mai bine acest aspect în toate dezbaterile despre care am vorbit. Alt punct important și o noutate, aș spune, am dorit să organizăm un consiliu informal în, pe 7 octombrie la Luxemburg chiar uh, cu o zi înainte de Consiliul din 8 octombrie, un consiliu informal care se ocupe de mobilitatea urbană și mai specific chestiunea legată de ciclism. Uh, bicicleta ca mod de transport al societății noastre, eu cred că și mă bucură faptul că s-a adoptat un, a trecut un amendament, chiar mai înainte mi s-a spus în textul dumneavoastră cu Cartea Albă aveți un amendament pe tema asta și mă bucură faptul ăsta, pentru că sunt convins că până acum uh, am neglijat uh, extrem de mult rolul bicicletei ca mod de transport echivalent în societatea noastră și joacă mai ales un rol foarte mare în contextul mobilității urbane în general, cu toate problemele astăzi uh, prin care trec uh, transporturile urbane și vă invit să participați la Consiliul nostru informal din data de 7 octombrie la Luxemburg, unde au fost uh, invitați, uh, de exemplu, domnul Jan Gil, faimosul urbanist uh, din Copenhaga, și domnul Michael Cole, unul din marii adepți ai promovării bicicletei, mai ales în cadrul urban un alt punct care sigur că uh, e foarte interesant pentru mine și aș vrea să-l integrăm în dezbaterea pe Cartea Albă e securitatea rutieră. Sigur, chiar și la nivel național, e o chestiune la care țin foarte mult, pentru că atribuie o mare importanță acestei probleme a securității rutiere și sper că putem integra întreaga dimensiune a securității rutiere cu fațeta asta socială și de mediu în fine, întreaga problematică în dezbaterea privitoare la Cartea Albă și țin foarte mult la punctul acesta. Și uh, alt subiect uh, pe care am dorit să-l abordăm uh, cu ocazia unui Consiliu normal în decembrie, vorbesc despre chestiunile sociale în domeniul rutier. E un subiect foarte delicat și știu foarte bine că e așa și n-aș vrea acum să discutăm subiectul ăsta mm, ca să vedem poate care sunt noile reglementări care ar fi necesare în Europa, ci mai ales uh, să ne gândim la cum am putea aplica mai bine reglementările care există în Europa. Eu cred că asta ar trebui discutat mai degrabă și cred că va fi interesant să avem o discuție de genul acesta în decembrie într-un Consiliu de Miniștri, pentru că știm bine că Comisia e activă și pregătește un pachet rutier pentru anul 2016. Apoi, navigația internă. Mm, e un aspect foarte pozitiv. Președinția Leton a făcut o treabă foarte bună cu acest dosar și vom lansa negocierile interinstituționale foarte rapid. Pozițiile sunt foarte apropiate deja și cred că un acord uh, ar putea fi atins uh, ușor cu Parlamentul. Bun, apoi subiectele maritime, e vorba mai ales de chestiunea serviciilor portoare, președinția luxemburgheză actualmente depinde de calendarul parlamentar și ia act de prima lectură a Parlamentului European și va fi uh, probabil disponibil la, sfârșit, la jumătatea lui decembrie, deci la finalul mandatului nostru, deci vom încerca, sigur, în măsura posibilităților, să organizăm o masă rotundă ca să vedem care e poziția statelor membre privitoare la amendamentele propuse de Parlamentul European în decembrie. Și în ce privește turismul, care e și el de competența Comisiei uh, domnilor voastre, va sosi colega mea, doamna secretar de stat, doamna Clozna, care va fi uh, prezentă în fața comisiei noastre, pentru că turismul nu ține de competența mea. După cum vedeți, totuși, avem un evantai de subiecte importante pe care am dorit să ne concentrăm în următoarele luni cu colegii mei de la Consiliul European și sper că vom putea face pași înainte cu aceste dosare și de aceea vă mulțumesc acum pentru atenție și clar uh, acum vă stau la dispoziție și ascult cu interes sugestiile și întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, vielen Dank, Herr Minister Bausch. Mulțumesc, domnule ministru Bauș, a fost o bună prezentare. Acum suntem curioși să vedem care vor fi întrebările. Mai întâi coordonatorii, suntem puțin sub presiunea timpului. Coordonatorii au la dispoziție două minute și jumătate, ceilalți un minut și jumătate. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici și pentru prezentare. Primul vorbitor este Vil van den Kamp. Ik wil uh, allereerst uh, de minister uh, van harte welkom. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să salut călduros pe domnul ministru. Îi urez bun venit la Parlamentul European. Vă mulțumesc pentru o prezentare foarte clară Uh, acum am o imagine uh, foarte clară a priorităților dumneavoastră. Am încredere în țările mici. Am văzut uh, cu președinția letonă că a făcut o treabă foarte bună și am încredere că Luxemburgul va continua în aceeași direcție. Și mai am speranțe și din alte motive, pentru că după Luxemburg urmează țările de jos. Și va fi foarte bine dacă luxemburghezii <laughs> pot rezolva probleme cele mai complicate ca să ne facă nouă via- olandezilor viața mai ușoară. Și sunt de acord eh, cu ministrul că trebuie să ne eh, concentrăm pe cel de-al patrulea pachet feroviar și pe aviație. Într-adevăr, sunt subiecte importante în ce privește cel de-al patrulea pachet feroviar da, și pilonul eh, său politic. Există un număr de probleme care încă rămân și am spus Comisiei că mai binele e inamicul binelui. Deci uh, sper să vă doriți doar binele, pentru că ar fi bine totuși ca în această optică să adoptăm uh, pachetul uh, în acest an. Bun, e bine că am rezolvat cu pilonul tehnic. În legătură cu conferința de la Paris, știu că sunteți uh, activ pe această temă, dar trebuie să ai bani înainte de a-i putea cheltui și atunci grupul PPE e foarte atent ca să dispunem de bani în sectorul de transport, să-i câștigăm. Uh, e sigur un uh, dificil de atins cu sustenabilitatea, dar sper că veți fi atent la acest aspect. Da, în legătură cu reuniunea de pe data de 7 octombrie, Întrebarea e, dumneavoastră mergeți acolo cu... Eh, sunteți și dumneavoastră un biciclist fervent eh, sau doar faceți propagandă? Nu cred că domnul Kramer e eh, singurul biciclist de aici. Și cu asta vă mulțumesc. Mulțumesc, Ismail Ertug. Stimate domnule ministru și în numele grupului socialist vă urez bun venit în comisia noastră, cea de transport. Nu pot să nu recunosc că, că mă bucur să avem uh, printre noi în sfârșit odată și un ministru din partea verzilor, pentru că de regulă miniștrii de transport vin din partea popularilor. Ați uh, vorbit de multe teme, de la cel de-al patrulea pachet feroviar, aviație, până la biciclete. Sunt multe teme importante. Vă doresc mult succes și mult noroc, mai ales că îmi dau seama că atunci când vorbim de cel de-al patrulea pachet feroviar, este vorba și de niște castane încinse, partea politică a acestuia. Pe partea tehnică am ajuns uh, în final la un acord cu Consiliul, însă pe partea politică lucrurile stau Altfel, cel puțin în trecut, uh, s-a dovedit dificilă găsirea unei soluții, pentru că, așa cum uh, ați spus, uh, trebuie găsită o soluție care să țină cont de specificul statelor membre. Este o misiune dificilă, dacă nu chiar imposibilă, și mult noroc aici. În ceea ce privește aviația, ați vorbit și de drepturile pasagerilor, iată alt dosar important pentru dumneavoastră. Nu doar grupul uh, meu din Parlamentul European este interesat ca uh, pachetul um, pe aceste drepturi a pasagerilor să uh, apară către finalul acestui an, care conține însă, în opinia noastră, câteva elemente dificile mai ales uh, când vorbim de standardele sociale, sunt foarte multe practici care încearcă să submineze acestea. Eu sper că președinția luxemburgheză va lua măsuri în această direcție și vă puteți baza pe noi. Ne-ați um, vorbit și despre factorul economic în transporturi și trebuie însă să recunosc că în continuare în Uniunea Europeană domeniul transporturilor este considerat un uh, domeniu subsidiar. Și acest lucru este păcat. Pentru că, mm, iată, este important transportul și ca factor uh, economic. În ceea ce privește siguranța, iată, nu mai am um, timp la dispoziție. Mulțumesc, Robert Zile. Valos Vechiu, šeit uh, mūsu komiteja, arī Eiropas konservatīvi reformisti. Mulțumesc. Vă urez uh, bun venit, domnule ministru, în numele grupului nostru ECR și în calitate de deputat din uh, Letonia sunt încântat să vă putem transmite acum ștafeta pentru Letonia a fost vorba de prima președinție a Consiliului. Luxemburgul, de asemenea, e o țară mică, dar aveți mai multă experiență probabil decât noi în această calitate de uh, președință ai Consiliului, dar uh, când e vorba de prioritățile dumneavoastră, sunt uh, într-adevăr de acord în ce privește al patrulea pachet feroviar, da, este o prioritate, la fel și întreaga chestiune a aviației și am multe așteptări din partea acestui cel de-al patrulea pachet feroviar. Și în cursul reuniunii din uh, octombrie sper că vom putea lua o decizie privitoare la pilonul politic. Dar v-aș întreba în acest caz ce se întâmplă cu pilonul tehnic. Am putea oare să-l uh, aprobăm, să-l adoptăm într-un termen de patru luni sau veți mai aștepta puțin înainte de a ataca acest pilon tehnic. Asta aștepta un acord politic. Aș vrea să știu care este scenariul dumneavoastră în funcție de ceea ce se va decide în octombrie. Sigur, e posibil să nu obțineți un acord la nivel politic. În acest caz, ar trebui să uh, ne ocupăm de pilonul tehnic în Parlament. În ce privește aspectele sociale, sunt de acord că reprezintă o chestiune sensibilă și noi considerăm că ar fi nevoie de o reglementare mai strictă, dacă facem o comparație, de exemplu, a salariilor minime în Luxemburg cu cele din Bulgaria, de exemplu, înțelegem că e greu să se facă o echivalență de salarii în Europa. Însă e vorba de o piață unică. Deci ar trebui să încercăm să rezolvăm cumva și problema salariului, pentru că altfel uh, nu puteți decât crea un protecționism în sectorul transporturilor. Și în fine, în ce privește planul Juncker și dosarul transporturilor, în uh, cadrul planului Juncker, pe noi ne îngrijorează puțin, nu știm dacă Într-adevăr, sunt incluse și activitățile în domeniul transportului pre, sau uh, prevedeți noi activități pentru că mai dispunem de cadrul juridic. Mulțumesc. Danke sehr. Gesine Meissner. Mulțumesc, Gesine Meissner. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, bun venit încă o dată și din partea noastră. Ne bucurăm uh, de uh, faptul că ați preluat președinția și dumneavoastră sunteți o țară mică, dar aveți o mare experiență pentru că ați fost uh, de la început în UE. Nici nu știu a câta președinție este pe care o preluați acum, de aceea suntem încrezători și să iau lucrurile pe rând. Pachetul feroviar este extrem de important pentru Europa, știți dumneavoastră acest lucru și am încheiat prima parte, cea tehnică, și ar fi foarte util să putem trece la aplicarea acesteia. Aici uh, intervine partea politică și aici e nevoie și de ticketing integrat, un lucru de care cetățenii în Europa chiar au nevoie. Și aici ne punem speranțe în dumneavoastră să facem progrese. În ceea ce privește aviația, sper, pentru că Până acum, uh, uh, luxemburghezii mi s-au părut a fi oameni foarte diplomatici și echilibrați. Poate că aici uh, ați putea să vă concentrați pe legătura și accesul tuturor cetățenilor europeni la aviație. Poate că vă reușește o astfel de soluție, pentru că atât spațiul aerian cât și drepturile pasagerilor trebuie să negociate în continuare, nu pot fi lăsate deoparte. Ehm, acum planul Juncker, dânsul este luxemburghez, știți probabil că ne <clears throat> uităm cu mare atenție pentru că s-au scos bani din EFSI pentru planul Juncker și ne-am dorit ca și proiectele de transport uh, să fie promovate în cadrul planului Juncker. Sper că și dumneavoastră să uh, vă uitați cu atenție la aceste lucruri în măsura în care puteți influența acest lucru. Și aici uh, va trebui să includem și căile navigabile interne, unde nu se fac suficiente, pentru că nu putem construi cu atâta rapiditate uh, căi uh, ferate, cu cât ne-am dorit să diminuăm transportul rutier și aici uh, căile navigabile interne pot avea un rol important. Și partea cu bicicleta mi se pare un lucru excelent. Mi-aș dori o conferință comună pe biciclete și uh, Um, teleferice, pentru că și acestea sunt o manieră foarte prietenoasă cu mediul. Um, care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc. Ja, ihan ensinnäkin. Doamna Chilunen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă urez bun venit în Comisia pentru Transporturi. Vă urez mult, mult succes cu pachetul feroviar. Cred că aceasta este până la urmă una dintre principalele teme puse în discuție în momentul de față în sectorul transporturilor. Vreau să vă încurajez să investiți toată energia pe care o puteți investi în aceste dezbateri pentru a putea ajunge la un consens în final. Pentru noi importantă este și aviația, SES, uh, doi uh, problemele de securitate, investițiile, aspectele sociale sunt toate importante, dar în numele grupului uh, meu vreau să spun că pentru noi pachetul feroviar are prioritatea absolută. E clar că pilonul uh, politic este esențial. Uh, e important ca toate statele să fie tratate echitabil. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează ar urma doamna Deli în numele verzilor, dar domnia sa este la spital, prin urmare va trebui să intervin eu în numele domniei sale. Vreau să vă mulțumesc pentru prezentare, s-a vorbit despre bicicletă și nu pot să tac, pentru că nu m-ar mai lua nimeni în serios în cazul în care a, a, aș face-o. Ați vorbit despre creșterea cu 20% a emisiilor din uh, transporturi, în timp ce emisiile au scăzut în industrie, în zonele urbane situația este chiar mai dificilă. Transportul în zonele urbane uh, este responsabil pentru 70% dintre emisiile produse. Vreau să vă spun că ministrul transporturilor din uh, Germania a spus că își uh, dorește ca uh, aceste emisii în zonele urbane să scadă cu 90% în condițiile în care aceasta este ambiția, atunci, bineînțeles, bicicleta este esențială. Mă bucur foarte mult că și pentru dumneavoastră tema aceasta se pare a fi una prioritară și, prin urmare, uh, nu pot decât aștepta acea conferință informală Uh, e clar că în oraș bicicleta este foarte utilă și uh, ajută mediul înconjurător, dar ajută și sănătatea. Dacă ați vorbit și despre turism, vreau să vorbesc și eu despre turism. 44 de miliarde de euro sunt uh, produse de turismul pe bicicletă în Europa și asta fiecare, în fiecare an. Suma este echivalentă cu profitul obținut din croaziere. Uh, dar, iată, uh, potențialul economic este enorm și mă bucur, din nou vă spun asta că veți avea acea conferință uh, informală. Ați vorbit despre căile navigabile interioare. Bineînțeles, noi verzii luptăm pentru ele, dar sunt ușor critic. Dacă emisi- emisiile vor scădea, atunci e clar, dacă e ca emisiile să scadă, atunci e clar că avem nevoie de căile navigabile inter, interioare. Dar, din păcate, iată, în după amiaza aceasta, Curtea de Conturi va veni pentru a ne prezenta raportul său cu privire la investițiile făcute în acest domeniu. E clar că investițiile acestea pot fi uh, importante, dar din păcate până în momentul de față ele nu au dat rezultatele uh, necesare sau scontate și se prea poate ca investițiile, multe dintre investițiile acestea să fie făcute de dragul de a fi făcute, nu neapărat pentru că ar fi, ar fi eficiente. Eu consider că și uh, sectorul feroviar este unul care trebuie neapărat să fie finanțat, poate în unele cazuri chiar în detrimentul căilor navigabile interioare și vă pot da o serie de exemple de genul acesta din uh, Germania. La atât din partea mea, urmează acum urmează domnul Sasoli. Mulțumesc. Un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Și îl uh, salut pe domnul ministru, îi mulțumesc pentru cuvintele domniei sale și pentru că a clarificat prioritățile luxemburgheze. Eu sunt raportor pentru cel de-al patrulea pachet feroviar, deci voi urmări de aproape munca dumneavoastră. Știți că poziția Parlamentului trebuie să fie încurajată. Deci vom urmări cu mare atenție acțiunea dumneavoastră. Ar fi foarte important să ajungem la Consiliul de Transport din octombrie cu un impuls important celui de-al, uh, pentru cel de-al patrulea pachet, pentru că și astfel putem să încheiem această muncă cu un rezultat foarte important. Și v-aș întreba pentru dumneavoastră care ar fi dacă puteți face aluzie la elementele unui eventual compromis în Consiliu, pentru că asta e tema celor două dosare ale celor de-al patrulea pachet feroviar. Însă sunt raportor și în ce privește guvernanța cerului unic. Știm că Consiliul a blocat uh, acest dosar din cauza conflictului din Gibraltar. E indispensabil să acționăm la nivelul comunitar ca să facem pași înainte în sectorul aviației, care știți că se află uh, supus uh, unei presiuni crescânde din cauza concurenței Emiratelor și a țărilor din Golf. Ce intenționați să faceți în legătură cu această situație? Mulțumesc! Danke sehr! Mulțumesc! Urmează doamna Cristin Revodalon. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră. Citesc aici în programul dumneavoastră că dimensiunea socială a politicilor europene reprezintă o prioritate pentru dumneavoastră. Fără un angajament politic puternic nu putem uh, să ne asigurăm că lucrurile merg înainte, în special în sectorul transporturilor esențial pentru Uniunea Europeană. La transportul rutier, deja Luxemburgul a făcut uh, în 5 iunie 2014 o declarație comună cu alte state membre, însă, uh, prin care cerea aplicarea legislației europene, crearea de standarde comune pe Uh, cerea de asemenea concurența echitabilă în domeniul transporturilor și eliminarea companiilor fictive. Sper din tot sufletul că președinția luxemburgheză se va ridica la nivelul așteptărilor. Mai apoi, pilonul politic al pachetului uh, feroviar, uh, știți prea bine, și noi considerăm că aceasta ar trebui să fie una dintre prioritățile președinției dumneavoastră. Raportul din iunie pe acest dosar ne arată cât se poate de clar că e greu uh, de atins un consens în acest domeniu. Sper din tot sufletul că președinția luxemburgheză va reuși să facă uh, în așa fel încât uh, lucrurile să meargă înainte, astfel încât în același timp să lase marjă de manevră autorităților competente pentru executarea serviciilor publice în domeniul feroviar, asta pentru a garanta coeziunea teritorială teritorială. Este important ca deschiderea, liberalizarea să nu ducă la uh, eliminarea unor servicii esențiale pentru teritoriul nostru. De asemenea, sper din tot sufletul că președinția luxemburgheză va reuși să se impună pentru standardele sociale existente și să protejeze salariații în cazul în care companiile se închid sau își schimbă uh, proprietarii. Mulțumim, urmează domnul Piper. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prioritățile dumneavoastră. Ați auzit uh, cât de important este pachetul feroviar pentru noi. Dați-mi voie să vă, să vă adresez o întrebare sentențioasă, poate. Ce se întâmplă în cazul în care nu vom ajunge la un uh, consens politic? Ce veți face dumneavoastră în următoarele șase luni? În al doilea rând, bicicleta. Uh, țările de jos, sunt uh, pioniere la capitolul biciclete. Münster, de asemenea, e un pionier la nivelul Germaniei. Asta a apărut datorită mentalității sau asta s-a întâmplat datorită mentalității, etc. Dacă mă uit la axa de la Amsterdam la Varșovia, însă, vest-est, ne dăm seama că bicicliștii nu au prea multe șanse, nu prea putem neapărat uh, găsi o dimensiune globală sau europeană a, pentru această bicicletă. Oare e din, această, din acest motiv logic să ne concentrăm asupra acestui subiect doar pentru că sună bine? Uh, Oare n-ar fi bine să promovăm mai degrabă schimburile de bune maniere, de bune uh, practici? Uh, haideți să vedem de ce lucrurile funcționează în uh, țările de jos, de ce uh, funcționează în Münster, de ce să impunem ceva la nivel european pe tema aceasta. Eu cred că ar trebui să vă concentrați pe ce? pe pachetul feroviar, pe aviație. Cred că bicicleta ar trebui să fie lăsată undeva la o parte. Mulțumesc! Urmează doamna Lucacesca. Vă mulțumesc uh, mult, uh, vă mulțumesc, domnule ministru. Aspectele sociale sunt uh, cele mai importante sau unele dintre cele mai importante, o temă esențială E o temă importantă și pentru mine. Mă refer la aspectele sociale în sectorul transportului rutier. La conferința de la Bruxelles, care a avut loc nu de mult, nu cu mult timp în urmă, ne-ați vorbit despre sclavia la care sunt expuși până la urmă șoferii de camioane. Într-adevăr, abuzurile sunt multiple în acest sector sper din tot sufletul ca în președinția Luxemburgului să se, luxemburgheză să se discute subiectul. Dar discuțiile trebuie să țină cont de faptul că remunerațiile sunt diferite în diferitele state membre. E imposibil, prin urmare, armonizarea sectorului. Nu putem a, a, stabili reguli în acest domeniu a, asemănătoare în toate statele membre. După aceea, în cazul celui de-al patrulea pachet feroviar, spuneați că ambiția este bineînțeles, uh, îmbunătățirea ratei de succes a, a transportului feroviar, uh, ținându-se cont însă de specificitățile locale. Eu cred că trebuie neapărat să accentuați aceste specificități. Sperăm din tot sufletul că lucrul acesta se va într-adevăr, pentru că uh, Uh, cu siguranță locuitorii din Bulgaria, Polonia, România ar uh, vrea ca uh, și ca situația din statele lor să fie echivalentă cu, sta- cu situația din state precum Luxemburgul, însă lucrul acesta nu este din mom- în momentul de față posibil. Mulțumim, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva comentarii. În primul rând, transportul maritim. Am tot vorbit despre conflictul de interese uh, între diferitele uh, DG-uri cu privire la aplicarea diferitelor directive. Acum, uh, însă, situația s-a, s-a complicat și mai mult. Am vorbat de directivele privind sulful și calitatea apei. Există multe lucruri care se, trebuie să fie rezolvate în acest domeniu. E un aspect esențial și vă rog să vă ocupați de el. După aceea, la pachetul aviatic, da, e unul important. Vom purta uh, o discuție imediat de, pe raportul privind dronele, eu sunt raportor pe tema aceasta, deci și acest subiect este important pentru noi. Încă ceva, suntem frustrați când vine vorba de aviație, să nu uităm, eu am fost raportor pe SES și uh, britanicii au vrut să meargă înainte, însă până la urmă, să nu uităm, Gibraltarul este o națiune suverană. Știu că nu puteți face comentarii pe tema aceasta, dar negocierile nu au nicio șansă în acest domeniu. Și încă ceva. Trebuie să aveți mare grijă. Din punctul meu de vedere, se vorbește tare mult despre companiile aeriene străine care ajung în Europa, care activează în Europa. Dampicul social nu este neapărat o, un motiv pentru protecționism. Să nu uităm, Regatul Unit, spre exemplu, își dorește ca piața aviatică să fie una competitivă. Competitivitatea este esențială. Mulțumim, domnul Bach domnule ministru, stimate colegi Franz, vreau să vă, am, să vă felicit pentru programul ambițios. Ați enumerat toate prioritățile. Cred că în cazul celui de-al patrulea pachet feroviar uh, sunt uh, liniștit, pentru că sunt sigur că veți negocia un, niște prevederi care să mulțumească până la urmă pe toată lumea și să asigure competitivitatea sectorului. Ați vorbit despre aspectele sociale în transportul rutier și ați dat și soluția până la urmă. O mai bună aplicare, o mai bună punere în aplicare a sancțiunilor, a reglementărilor deja existente. În Cartea Albă, astăzi, am vorbit uh, despre necesitatea creierii unei agenții uh, pentru transportul uh, rutier. Toți actorii sunt de acord cu această, pro, cu această propunere. Vreau să vă întreb care este poziția dumneavoastră. În ceea ce privește uh, directiva privind drepturile pasagerilor, vă mulțumesc pentru răspuns. Uh, Ne-ați uh, spus câteva de, ne-ați spus câteva dintre ideile dumneavoastră cu privire sau care ar trebui să fie puse în aplicare pentru ca lucrurile să avanseze, vreau să ne dați mai multe detalii astăzi. De asemenea, știu că sunteți uh, ministru pentru dezvoltarea durabilă și tocmai de aceea vreau să vă spun că poluarea aeriană este o mare problemă în momentul de față. Uh, să nu uităm că se dorește acum punerea sau continuarea discuțiilor pe temele legate de protecția aerului, de pe scăderea poluării aerului la nivel european. Cât de tare doriți dumneavoastră ca lucrurile acestea să devină realitate. Încă ceva, ați vorbit despre securitatea rutieră, am avut câteva rapoarte pe tema aceasta. Comisia acum își dorește să fie fixeze un obiectiv pentru cu privire la victimele accidentelor uh, rutiere, nu doar uh, cei care decedează, din păcate, ci și uh, răniții trebuie să fie incluși în această strategie. Care este poziția noastră și în ce măsură veți continua pe această cale. Domnul președinte, ați cam depășit uh, timpul care v-a fost alocat, dar iată, astăzi suntem genera- generoși, dacă luxemburghezii vorbesc între ei, cine știe, poate că câștigăm și noi noi informații. Doamna Bilbao. Gracias. Felicitări pentru. Mulțumesc și uh, sub, urez succes președinției dumneavoastră vă urez mai ales să obțineți bune rezultate în acest semestru care urmează. Eu vă felicit și mă voi concentra pe punctele menționate de dumneavoastră ca fiind prioritățile președinției. Și v-aș ruga ca președinția să facă toată această muncă cu rapoartele, eh, cu, eh, cu punctele menționate, dar să facă cu coerență, pentru că tot ce ați menționat dumneavoastră, practic, Uh, este uh, legat. Toate subiectele sunt interrelaționate. Dacă noi nu putem avea directive și regulamente pe care le-am adoptat în acest Parlament, dacă acestea nu vor fi traduse în practică, niciodată nu vom avea o rețea europeană, niciodată nu vom putea construi o hartă europeană intermodală cu toate tipurile de transport care sunt conectate, în care pasagerul poate să aibă un bilet unic ca să se miște ușor în toată Europa. Așadar, v-aș ruga să uh, fiți coerent cu aceste norme și dacă într-adevăr suntem capabili să construim aceste infrastructuri, prioritizându-le, îndeplinind uh, deciziile acestui Parlament, vom utiliza resursele din uh, țările membre și fondurile europene cu o mai mare eficiență și vom avea și rezultate și cetățenii vor putea vedea că Europa e utilă și e mesajul pe care uh, uh, trebuie să-l dăm. Acestea fiind spuse, am putea astfel să reducem și emisiile de CO2. Pentru că toată ziua vorbim de aceste emisii, ce putem face. Și totuși incoerența politicilor noastre face ca încă să crească aceste emisii. Acestea fiind spuse, voi încheia uh, spunând că vă felicit pentru că aveți ca o prioritate cel de-al patrulea pachet feroviar. feroviar. Și aici, fiind tot coerenți, suntem obligați să abordăm și să aplicăm pilonul tehnic, dar mai ales suntem obligați să ajungem la un acord în legătură cu pilonul politic, pentru că altfel nu vom face decât să repetăm discursuri, discursurile acestea fără a avea politici coerente. Aici aș dori să vă întreb. Dumneavoastră ați menționat că vreți să ajungeți la un acord, noi de asemenea, însă ați vorbit de necesitatea de a ține cont de diferențele care există între diferitele state membre. Ce vreți să spuneți cu asta, dacă ne puteți explica și până unde credeți că s-ar putea ajunge în acest acord pentru pilonul politic? Mulțumesc. Urmează domnul Turmes, invitatul nostru de astăzi. Am venit pentru că e prezent și ministrul meu în sală, nu? Bună, Franț! Trei întrebări. Inițiativa privind bicicletele mi se pare importantă. În domeniul energetic, în ultimii 10 ani, am creat un parteneriat cu orașele din Europa. Acea convenție a, mio, a primarilor devine din ce în ce mai activ, activă și tocmai de aceea se pune întrebarea dacă oare în sectorul transporturilor prin intermediul acestei uh, inițiative privind, uh, privind bicicletele, n-ar fi bine să creăm un asemenea parteneriat, pentru că parteneriatul deja existent uh, a dat mari rezultate până la urmă în sectorul transporturilor. După aceea, în pachetul feroviar, E important ca legăturile transfrontaliere să fie din ce în ce mai bune și, bineînțeles, trebuie să evităm dumpingul social. Și uh, sunt absolut convins că președinția luxemburgheză ar trebui să ajungă la un acord care să pună uh, Uh, accent pe combaterea dumpingului social și pe calitate. Haideți să vă dau un exemplu. Pe traseul Bruxelles, Luxemburg, Milano, într-o vreme erau două tren, trenuri de noapte, opt legături feroviare. Asta se întâmpla cu 20 de ani în urmă. Astăzi mai există doar două. Deci, iată, această liberalizare incompletă a dus la moartea trenurilor. Din ce în ce mai puține trenuri uh, trec granițele astăzi și cu toate astea noi vrem o, o Europa mai mare, mai concretă. Deci e clar că premisele trebuie să se schimbe. Și încă ceva, uh, dumpingul uh, social în transportul rutier. Germania a făcut într-un final <laughs> ceva rațional în domeniu. S-a introdus uh, un uh, salariu minim și acum Comisia uh, se întoarce împotriva Germaniei. Nu mi se pare normal. Ce se va întâmpla în următoarele șase luni? Mulțumesc, doamna Grapini. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și vă felicit pentru că ați stabilit o întâlnire cu domnul ministru. Mulțumim, domnule ministru, că sunteți aici. Am două întrebări și sigur și o nelămurire, pentru că toate proiectele pe care și gândurile dumneavoastră sunt foarte bune, dar fără bani și fără bani cheltuiți cu priorități și eficient, nu cred că putem să ajungem la rezultate. Noi vom rămâne în Parlament niște vorbitori dacă Comisia și Consiliul nu ajunge la un consens să eficientizeze și să programeze banii pe, a, pentru proiecte în infrastructură. Nu văd cum cel de-al patrulea pachet feroviar poate fi pus uh, în practică, atât timp cât avem țări în care uh, rețeaua de căi ferate este jalnică, iar prin banii pe care domnul Juncker s-a încăpățânat să nu, i prioritize, să nu îi prioritizeze și pe criterii geografice, uh, nu vor ajunge acolo unde este nevoia cea mai mare. Întrebările mele sunt următoarele. 1. Uh, legat de ce a spus colegul mai devreme, cum credeți că se poate implica Consiliul în problema uh, pe care Germania a făcut-o și îi felicit că au introdus un salar minim și în România avem un salar minim, dar îl aplicăm lucrătorilor din România și nu celor care tranzitează România atât timp cât ă, transportatorii merg să încarce sau să descarce din alte țări decât Germania, nu văd cum să, să fie obligat ă, angajatorul din România, din Bulgaria, din Polonia să plătească salarul unei alte țări. Și vreau să știu precis cum vă puteți implica ca și Consiliu. A doua întrebare este cea legată de cum vedeți scăderea emisiilor de carbon atât timp cât uh, nu sunt bani suficienți pentru investiție încât să nu avem emisii de carbon. Danke sehr. Jetzt Kosma Slotowski. Domnul Slotowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, printre prioritățile dumneavoastră ați menționat și transportul aerian. În Uniunea Europeană noi suntem atenți ca statele membre să nu acorde un prea mare volum de ajutor public societăților lor de transport aerian și dacă așa se întâmplă totuși, există și consecințe. Uh, de exemplu, un caz de ajutor public uh, acordat de guvernul polonez liniilor aeriene polone. Această societate ca urmare a acestei situații, trebuie să elimine anumite conexiuni care erau totuși destul de rentabile. Dar totuși avem de-a face și cu situații de concurență cu societăți care provin din afara Europei și care, de fapt, funcționează doar datorită unor ajutoare publice. Mă gândesc la țări din Orientul Mijlociu și liniile lor aeriene. Deci, întreb dacă președinția luxemburgheză are intenția să adopte inițiative care să ajute liniile aeriene din statele europene. Mulțumesc! Mulțumesc! Magic Christian, inclusiv domnul Marinescu, mai sunt uh, pe listă. Vă rog. domn bonjour, monsieur le Domnule Arnautu, mulțumesc, domnule președinte, domnule uh, ministru eu reprezint grupul Europa Națiunilor și Libertăților și am ascultat, a spus la început că nu aveți atât de multe priorități, dar eu am numărat 11, ceea ce e destul de mult pentru 5 luni. Aș dori doar să vă atrag atenția asupra trei puncte care cred eu că sunt importante. Eu am lucrat 35 de ani într-o mare companie națională din Franța, compania aeriană. E sigur că mă interesează domeniul aviației și aș dori ca împreună în această comisie să nu pierdem din vedere securitatea pasagerilor. Ați vorbit despre drepturile pasagerilor. Sigur că e un domeniu foarte important, dar cred că trebuie să uh, fim, lucrăm mai mult pe securitatea și siguranța pasagerilor. Și aș dori să știu uh, ce se întâmplă cu negocierile pentru aviație. În al doilea rând, s-a vorbit uh, mult de aspectele sociale. Știm cu toții există concurență neloială care uh, își face simțită prezența în Uniunea Europeană, mai ales cu lucrătorii detașați. Și, în fine, aș dori să revin uh, asupra celor spuse de dumneavoastră când ați vorbit de bicicletă, care ar trebui să fie modul de transport uh, al societăților noastre. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția, domnule ministru, asupra situației din Franța, că eu sunt aleas a Franței și am văzut că această politică ce tinde a face pe automobiliști responsabili de poluare și uh, să blocheze multe străzi pe, uh, pentru automobiliști, totuși paralizează și uh, magazinele, micile prăvălii. Și până la urmă este și o, o atitudine necinstită, până la urmă, că există bicicleta, există transportul în comun. În Franța pot să vă spun că în ce privește transportul în comun nu dispunem nici de securitatea, nici de curățenia, de altfel, de trans- a, a unor transporturi în comun care ar permite automobiliștilor să-și abandoneze mașinile. Vă mulțumesc! Danke sehr, jetzt Dieter Lebrecht Koch. Mulțumesc, Dieter Lebrecht Koch. Mulțumesc foarte mult. Domnule ministru Bauș, v-ați uh, referit la siguranța rutieră. Timp de ani de zile uh, a existat un consens în Parlament că trebuie să existe un obiectiv de reducere a uh, deceselor în traficul rutier și a accidentelor grave. Și știu că și Comisia își dorește acest lucru. Aș dori să știu care este poziția Consiliului în această privință. De asemenea, v-ați referit și la drepturile pasagerilor care există pentru transportul aviatic și cel uh, cu autobuzul și, cu, și cel uh, cu vaporul. Însă mi-aș dori ca uh, cetățenii să poată să călătorească prin Europa cu un singur bilet, ceea ce înseamnă însă că avem nevoie de drepturi și pentru transportul multimodal. Ne veți susține la această, în această idee de a avea un bilet multimodal și drepturile aferente. Mulțumesc, domnul Marinescu, acum. Thank you, Chair. Minister, thank you for... Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră de a demara discuțiile pe marginea pachetului aviatic, pentru că conține rapoarte foarte importante. Însă dumneavoastră sunteți acoperiți de tratate, pentru că în mod normal, Consiliul ar fi trebuit să demareze trialogul de ceva vreme. E vorba de majoritate calificată la nivelul Consiliului, deci nu unanimitate și în momentul de față doar un singur stat membru are ceva de zis. Deci aveți acoperire prin tratate, dar trebuie să faceți, trebuie, faceți ce trebuie făcut și vă mulțumesc pentru acest lucru. În al doilea rând, solicităm susținerea dumneavoastră pentru buget. Cu siguranță vom solicita mai multe fonduri pentru a acoperi ce s-a luat din uh, CEF și din Orizont 2020, uh, dar pe noi ne interesează CEF. Deci Parlamentul va solicita utilizarea altor fonduri pentru a acoperi garanția pentru EFSI, care acum în parte este acoperită de către CEF. Deci solicităm susținerea dumneavoastră pentru a face acest lucru chiar și cu ajutorul unor instrumente financiare eventual. Mulțumesc, Andrew Daly. Mulțumesc. Aș dori să mă declar de acord cu colegii care v-au urat mult succes pentru mandatul dumneavoastră. În același timp, permiteți-mi să revin la introducerea dumneavoastră când ați vorbit despre chestiuni sociale, chestiuni sensibile, desigur. Ați mai spus că nu aveți planuri în ceea ce privește dosare legislative noi, ci că vă concentrați asupra unei mai eficiente implementări a legislației actuale. Mă întrebam dacă puteți să ne furnizați mai multe detalii în această privință, ce fel de mecanisme veți folosi, cum anume veți lua inițiativa pentru a putea uh, revizui legislația actuală în acest sens. Cum anume își propune președinția luxemburgheză să abordeze această chestiune? Și în final, în ceea ce privește cel de-al patrulea pachet feroviar, sunt raportor uh, din umbră, de fapt, pentru cel de-al patrulea pachet feroviar și aș dori să îmi uh, declar susținerea pentru doi dintre colegii mei care au uh, spus <clears throat> anterior că ar fi excelent dacă s-ar putea ajunge la un acord în Consiliu. Ar fi interesant de auzit din partea dumneavoastră cum credeți că s-ar putea ajunge la un astfel de acord. Plecând de la pașii făcuți de președinția letonă, credeți că putem ajunge într-adevăr la un acord în final? Mulțumesc foarte mult. Iată, acestea au fost uh, întrebările din partea membrilor comisiei, iar acum aveți timp uh, uh, un sfert de oră pentru a le oferi un răspuns. Sunt sigur că veți reuși. Mai întâi aș dori să mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Cred că pentru mine au fost intervenții foarte utile. Știu că vă interesează toate dosarele pe care le-am evocat în prezentarea mea și cred că puteți înțelege că ar fi dificil acum să răspund punctual și personal tuturor întrebărilor. Aș încerca puțin să eh, le grupez și poate să răspund unor, câtorva intervenții mai specifice uh, care nu intră în aceste grupuri de răspunsuri. Mai întâi, cel de-al patrulea pachet feroviar, dacă îmi permiteți. Iată, domnul Piper mi-a spus, m-a întrebat ce veți face dacă nu ajungeți pe 8 octombrie la un consens în ce privește acest pachet uh, cu pilonul politic. Eh, cinstit vorbind, asta nu este și abordarea mea. Abordarea mea e una pozitivă. Eu aș vrea să nu pun întrebări înainte încă de a începe ce voi face când voi da greș. Și nu, eu spun că voi reuși. Deci eu nu pun această întrebare la ora actuală. Eu cred că trebuie să facem eforturi, să găsim un consens. Sunt mai multe întrebări care uh, au, uh, m-au întrebat uh, cum, cum vom ajunge la un consens. Eu cred că uh, e problema specificităților, situațiilor diferite de la stat la stat. Eu am constatat în uh, ultimul an la Consiliu uh, și cu, prime, cu prilejul dezbaterilor, am văzut că nu este, de fapt, nicio țară la ora actuală care ar putea să se regăsească în text exact așa cum e el astăzi, pentru că fiecare țară are specificitățile sale. Deci, a trebuit să există un consens extins în ce privește performanța, calitatea, transparența, mai ales în ce privește PSO-uri. Însă, Trebuie acum să vedem cum găsim un context, un text care să ne permită să ajungem la calitate, la transparență, la performanță. Pentru că, după cum s-a spus aici de către mai mulți uh, deputați, investițiile în uh, calea ferată sunt investiții foarte importante din punct de vedere al mobilității, dar și din punct de vedere economic. Și sigur că aici piața și modul în care uh, uh, clădim această piață e o întrebare foarte importantă, dar trebuie să ținem cont, de fapt, de aceste specificități. Și eu cred că e posibil, plecând mai ales de la rapoartele intermediare care au fost făcute la diversele consilii, e posibil să lucrăm la un consens și să și reușim să fie adoptat într-o primă fază în octombrie și apoi ce facem mai apoi? Păi foarte simplu, dacă reușim Uh, să avem un consens în octombrie, atunci imediat vom începe negocierile cu Parlamentul European cu privirea celor două, doi uh, piloni care mai rămân. Și noi, la intrarea noastră în pâine, ca să spun așa, am făcut o declarație că vrem să pătăm cei trei piloni, guvernanța, PSO și uh, pilonul tehnic, să îi avem, să le avem împreună și apoi să treacă întregul pachet împreună. Deci ăsta este scopul până la urmă, la finalul președinției noastre și dacă, printr-o întâmplare, n-am reușit să încheiem negocierile cu Parlamentul, ceea ce sper să nu se întâmple, și deci eu sunt optimist, sunt o persoană optimistă. Deci, neerlandezii la trialog sunt integrați foarte bine în dezbateri și în munca noastră și atunci ei vor putea să reia munca, vor putea să o finalizeze în ianuarie, februarie, vom vedea, depinde. Dar eu sper totuși, cum spuneam, să terminăm treaba în decembrie. Deci, da, o abordare voluntaristă și optimistă. Cred că, în general, putem câștiga o bătălie doar dacă intrăm în ea în mod optimist. În al doilea rând, aviația. Cum am explicat mai înainte, există chestiuni politice care nu sunt legate doar de domeniul transporturilor și de Consiliul de Transporturi. Au legătură, însă sunt, e foarte dificil să rezolvăm noi. Domnule Marinescu, dați a spus că a, avem o anumită obligație de a lansa trilogul. Aveți dreptate, dar pe de altă parte, bun, cunoscând ce s-a discutat până acum, în ultimele luni și cunoscând ce s-a întâmplat în cursul președinției italiene, totuși trebuie să vedem care sunt barierele. E vorba doar de uh, o problemă legată de unul sau două state membre care blochează, ci o situație generală, care totuși e foarte uh, dificilă, dar asta nu înseamnă că nu vom încerca, desigur, să facem progrese. Nu, vom încerca. Măcar în mod informal, cu toate dosarele vom încerca să avansăm, spun cinstit, prioritizând chestiunea drepturilor pasagerilor. Că eu cred că ăsta este punctul unde avem cele mai multe șanse de succes pe durata președinției noastre. În ce privește investițiile, am spus deja uh, și sunt de acord cu aceste critici pe care le-ați exprimat, o să știți foarte bine chestiunea finanțării și a bugetului pentru infrastructură de transport nu ține, sau în fine, e vorba de o chestiune care ține și de alte consilii de miniștri, de alți responsabili de la comisie, dar sigur că vă pot spune că în Consiliul de Transporturi poziția e similară cu intervențiile făcute aici în sală, adică nu există puncte de vedere diferite, în general, spune, între membrii Consiliului și ceea ce aud astăzi aici. Deci mesajul pe care putem să-l transmitem din partea Consiliului uh, este unul precis și clar. Și uh, este, se referă la importanța uh, infrastructurilor de transport. Sigur că și doamna Bulț e foarte angajată aici, și domnia sa nu are nicio divergență de punct de vedere cu Consiliul aici. Acum, în ce privește chestiunea ciclismului. Da, domnule, domnul Fan Camp m-a întrebat dacă și eu uh, sunt un ciclist. Da, da, și eu sunt uh, biciclist în fiecare zi. Uh, Eh, iată, merg pe bicicletă, de acasă până la minister, mă deplasez pe bicicletă, pentru că e simplu, e modul cel mai confortabil, n-am nicio constrângere, calculul e simplu, nu ia 15 minute și nu contează dacă traficul e blocat sau nu, eu fac 15 minute. Acum unii îmi spun, păi dacă plouă, dacă ninge, nu, eu trebuie să vă spun că la Luxemburg în fine, nu ca în sudul Europei, vremea nu e așa bună, dar oricum, treaba merge. Putem să îmbrăcăm un impermeabil, nu, cred că nu e nicio problemă să ne deplasăm cu bicicleta. Acum, venind la întrebarea, merită să discutăm uh, chestiunea bicicletei ca mod de transport la nivel european? Domnul Piper, a spus că nu are rost, că oricum uh, să lăsăm autonomia orașelor, că oricum asta merge de la sine. Însă vreau să spun că, vreau să spun foarte clar, nu e intenția mea să lansăm o discuție privitoare la o nouă reglementare în domeniul ciclismului, că n-ar avea niciun sens. Sigur, să lăsăm lucrurile uh, la, e apanajul statelor membrelor, regiunilor, a orașelor, nu e vorba de asta, dar pe de altă parte, E un mod de transport care e complet subestimat. Deci valoarea economică despre care mi s-a vorbit, domnul Kramer, în, în domeniul turismului, am putea adăuga și alte aspecte privitoare la valoarea economică a bicicletei în general. Trebuie să vedem și la nivel mondial ce se întâmplă. Este, practic, putem vorbi de o renaștere a bicicletei și Eh, nu din uh, întâmplare, pentru că e vorba de un mod de transport care actualmente nu își mai are locul echivalent uh, alături de mașină, de mersul pe jos sau alte moduri de transport în societățile noastre. Și trebuie să-i redăm locul care îi se cuvine. Și cred totuși că la nivel european putem și noi juca un rol aici de impuls, fără a reglementa, însă cu discuții, demonstrând care sunt posibilitățile acestui mod de transport în general. Și după cum am spus, sunt, uh, posibilitățile sunt numeroase. Și uh, încerc să răspund la o întrebare. A fost întrebat, oare n-ar fi o problemă dacă am favoriza această renaștere, de exemplu în orașe cu uh, ambuteiajele, congestionarea față de alte moduri de transport, luând din spațiu mașinilor și așa mai departe. Asta auzim puțin cam pretutindeni, dar pot doar să vă spun că dacă vedem care sunt necesitățile, mai ales la nivelul mobilității europene. Trebuie să ne punem întrebarea, ce orașe vrem să avem noi mâine? Vrem să avem orașe ca în ultimii 20 de ani? Dacă e să mă gândesc și la comerț și la alte aspecte economice în oraș, care sunt astăzi orașele care sunt cele mai competitive pe plan mondial? Vedeți care sunt statisticile și ce spun ele? Viena, Copenhaga, Vancouver, Montreal, sunt orașe care în acest domeniu sunt în avangardă. Avangarda unei noi mobilități urbane, a unei noi organizări urbane și care sunt tot, tot timpul în top 10 la nivelul competitivității orașelor la nivel mondial. Puteți să vă uitați ce spun statisticile. Totdeauna sunt aceleași orașe. Și nu e vorba de orașe congestionate sau unde calitatea vieții e proastă. Nu acestea sunt în top 10 la nivel mondial. Asta ar trebui să, să dezbatem într-o zi. Avem un aspect economic major aici. De ce să nu discutăm și aspectul ăsta economic la nivel european? Cred că, într-adevăr, fără a lua decizii constrângătoare, nu, nici a reglementa, însă ar fi cazul să facem această discuție. Bun, am mai avut întrebări specifice, mai ales eh, problema cu Uber. După cum știți, actualmente nu avem o reglementare europeană dacă mă întrebați care e părerea mea personală, pot să vă spun că nu sunt nici pro, nici contra Uber, însă totuși ar trebui să vedem ce se ascunde în spatele acestui fenomen, în acestui sistem, care e un sistem inovator, e clar, însă în spatele său apar întrebări și probleme de ordin social, de ordin fiscal. Acolo ar trebui uh, să purtăm o discuție. De fapt, avem un paralelism între uh, fenomenul Uber și întrebările care mi-au fost adresate cu aviația. Când discutăm uh, ce se întâmplă la nivel european cu companiile noastre europene în domeniul aviației și uh, față de companii externe. Știm foarte bine de ce au prețurile pe care le au, că sunt mult inferioare față de prețurile companiilor clasice. Deci trebuie să discutăm, cred eu, chestiunea asta la nivel european, e clar. Doamna Bull s-a anunțat deja, acum comisia trebuie să se ocupe de acest dosar, dar, după cum am spus, părerea mea personală e că trebuie să vedem și care sunt cauzele care stau în spatele acestui fenomen înainte de a lua decizii. Apoi, chestiunea socială în domeniul rutier. În primul rând, eu nu cred că trebuie acum să, în octombrie sau în decembrie, la Consiliu, să discutăm acum, să găsim o soluție mirac- miraculoasă, că nu există așa ceva. Acum a spus uh, domnul Bar, prima, în primul rând, trebuie să vedem care e reglementarea pe care o avem, care sunt reglementările existente la ora actuală și cum pot fi ele aplicate în mod eficient. Cred că asta e chestiunea majoră. Cum să aplicăm eficient controlul și controlele cu legislația existentă la ora actuală în Europa, asta e cel mai important și în rest, după cum am spus, eu vreau să lansez o dezbatere cu, pe durata președinției noastre. Sigur că uh, mă interesează care e opinia celorlalte state membre, sigur că va trebui să așteptăm să vedem care sunt pozițiile statelor membre și apoi doar să tragem concluzii. Apoi, chestiunea biletelor integrate sau biletul unic. Cred că oricum, în general, transportul în comun uh, ca, ca să avem o imagine mai bună a transportului în comun, nu e doar transportul ca atare uh, care e important, e vorba și de informații, de servicii, servicii de calitate, sigur, un sistem de ticketing integrat, informatizat, uh, da, sunt de acord cu toate aceste uh, lucruri și susțin această abordare. Știm foarte bine că nu e așa de simplu să introducem acest sistem în toate statele membre, pentru că totuși sunt mari diferențe în ce privește evoluțiile în statele membre, dar sunt de acord cu, cu punctul nostru de vedere. Bun, și cu asta cred totuși că într-un timp destul de scurt am reușit poate să răspund tuturor întrebărilor, însă oricum pot să vă spun că pe durata acestor, acestor 5 luni nu doar că vin astăzi și în decembrie sau în ianuarie, a doua oară, nu. Eu sunt la dispoziția dumneavoastră, sunt dispus să revin în fața Parlamentului dacă aveți nevoie să discutăm chestiuni specifice cu președinția, deci nu ezitați, voi veni în fața noastră. Mulțumesc! Danke sehr. Mulțumesc! A mai fost o întrebare cu privire la salariul minim uh, din Germania. Deutschland? Cred că chestiunea salariului minim din Germania, îmi cer scuze, Vă spuneam că va fi dificil să dăm răspuns specific la toate întrebările. Sigur am uitat și altele. Dar cred că această întrebare trebuie discutată de către comisie. Comisia trebuie să vină cu propuneri. Nu ține de Consiliu să trateze această problemă. Cu siguranță va avea loc și o dezbatere la nivelul Consiliului, pentru că unele state membre vor propune această discuție pe agenda. Însă revine comisiei obligația de a face ceva. Mulțumesc uh, și pentru răspunsul la această întrebare. Din păcate, doamna care a formulat-o nu a mai fost aici. În orice caz, uh, cred că putem să ne despărțim într-o notă de optimism, pentru că fără optimism nu se poate face nimic. Ați emanat optimism aici și de aceea vă mulțumesc și numele Comisiei pentru prezență și vă urez mult succes pentru viitorul semestru. Dürfte ich Sie bitten, den da, Acum v-aș ruga să fie să părăsiți sala, fie să luați loc. Ajungem acum la următorul nostru punct de pe ordinea de zi, sistemele uh, pilotate de la distanță, dronele, uh, raportor este doamna Foster, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am avut o discuție foarte cuprinzătoare pe marginea unui document de lucru acum câteva săptămâni. Și apoi a avut loc și o întâlnire cu raportorii din umbră, care a fost una foarte constructivă și aș dori să le mulțumesc pentru contribuții. Am uh, participat și la întâlnire a Comisiei Libe, dezbaterea inițială de acolo, și dat fiind faptul că proiectul meu uh, de document nu a ajuns să se la traducere înainte ca ei să-și finalizeze raportul, am reușit să includ și câteva aspecte menționate de Comisia Libe în documentul meu. Am discutat deja cu raportorul din Comisia Libe pe această temă, dar pentru a puncta câteva aspecte pentru cei care nu au fost prezenți. E vorba despre creșterea utilizării civile a <clears throat> dronelor sau UAV-urilor sau UAS-urilor sau RPAS-urilor. Sunt o grămadă de prescurtări uh, existente, dar cred că putem să vorbim în continuare despre drone ca să ne înțelegem. Utilizarea lor în domeniul militar datează de câteva decenii. E vorba de anii 1930-35 um, și vedem că acum, prin evoluția aviației, trecem acum într-un fel de a treia fază. Am avut uh, uh etapa uh, <clears throat> avioanelor uh, cu reacția, creșterii numărului de pasageri și am trecut de la lansarea de rachete la uh, aerosisteme sisteme aviatice pilotate de la distanță, care nu sunt ceva deosebit, însă asistăm la o creștere a utilizărilor civile și de aceea se impune o categorizare. Și de aceea ce trebuie să facem este următorul lucru. Nu există un precedent în Parlament uh, vis-a-vis -vis de ceea ce facem și cum, uh, fa- cum procedăm cu creșterea comercială a utilizării dronelor. Nu există alte rapoarte de la care să putem pleca și de aceea am luat eu această inițiativă pentru că trebuie să avansăm și aici și beneficiile pentru întreaga Europa și, um, de fapt, la nivel mondial sunt uriașe. În Uniunea Europeană, fie că vorba de Regatul Unit sau celelalte uh, state membre, există o implicare în uh, producția acestor bunuri. Um, se utilizează de asemenea toate statele membre. Însă, se pune întrebarea cum anume reglementăm această piață fără să o suprareglementăm și fără să ne uh, tăiem craca de sub picioare. A trebuit să vedem cum se manifestă această creștere. Avem uh, dronele mari care se supun deja legislației în domeniul aviației, dar mai avem și modelele minuscule cu care se joacă copiii în parc, alea care se găsesc și pe Amazon. Și sigur că nu ne propunem să uh, prevenim utilizarea acestei utilizări. Dar mai există și o mare porțiune care se află undeva în mijloc. La aceea aș dori să mă refer. Și am asistat uh, în ultimii 15 ani la o creștere exponențială a utilizării acestor drone, fie din punct de vedere comercial, de verificare a căilor ferate, a, a um, um, recoltelor de pe câmp, pentru inspecții de siguranță, de asemenea și pentru verificarea avioanelor atunci când se vorbește întreținere. De asemenea pentru verificarea din aer a um, facilităților nucleare. Deci cum procedăm atunci? Și rolul meu nu este de a preveni utilizarea acestora, așa văd eu lucrurile. Am avut o bună întâlnire cu actorii implicați, cu organizațiile de resort, fie că e vorba de uh, autoritățile de aviație civilă sau de departamentele <clears throat> pentru transport, ministerul Transporturilor, cu Uniunea Piloților, cea a controlorilor de trafic aeroporturi. Deci am încercat să discutăm cu toți cei pe care îi va afecta. Și încercăm să lucrăm cu o mână ușoară. Nu îmi propun să redactez un regulament în sine, pentru că autoritățile de reglementare se vor ocupa de detalii. Însă am constatat că în statele membre există anumite reguli pentru drone mici care poate urcă până la 4500 de picioare. Însă <clears throat> de marea parte a dronelor se ocupă JARUS, autoritățile comune pentru reglementare în domeniul sistemelor fără pilot, dar aici sunt reprezentate și alte țări, inclusiv americani, și de aceea este foarte important și cred că poate fi de acord și domnul președinte, că am avut o întâlnire foarte constructivă și cu Administrația Aviației Federale atunci când am fost la Washington. Am constatat că și ei doresc să facă pași în această direcție. Deci, cred că va trebui să vedem cum anume să abordăm lucrurile. Eu cred că se impune abordare după caz. Tehnologia se mișcă atât de repede că dacă avem o dronă de 150 de kg și dacă, care poate să circule rapid și la înălțime, vom vedea că săptămâna viitoare avem o dronă de doar 15 kg care se deplasează cu aceleași Uh, specificații. <clears throat> Deci va trebui să avem grijă să nu fim foarte prescriptivi. Cred că se impune poate o analiză pe categorii sau pe grupuri și sigur uh, <clears throat> întrebarea e ce a fost mai întâi, găina sau oul. Deci uh, e nevoie de reglementare mai întâi pentru a putea construi Uh, ce se dorește a fi construit, dar pe de altă parte uh, nu trebuie împiedicat nici progresul uh, tehnologic. Deci pentru în partea de producție vor exista reglementări, standarde care există deja în Europa și bunurile care sunt produse deja sunt exportate în întreaga lume și trebuie de asemenea să acceptăm că și uh, astfel de bunuri vor fi și importate în Europa în, spre utilitate celor care trăiesc aici. Până la urmă, principala chestiune se referă la utilizarea sigură a acestor drone și de aceea oamenii care operează aceste drone trebuie să fie pe deplin calificați. Acesta este extrem de important. De asemenea, trebuie să existe un certificat de calificare și pentru partea de producție. Va trebui să vedem cine vor fi proprietarii. Trebuie să existe un fel de sistem de licențiere, ca un fel de licență de operator, ca pentru avioane, dar la un nivel ceva mai mic. Un lucru este clar. Dacă operezi o dronă într-un câmp cu buruien, mă, mă îndoiesc că vor fi mulți oameni în jur. Și atunci fermierul nu are nevoie de prea multe calificări. Dar dacă operezi un vehicul similar pe un teren de fotbal sau un concert unde e multă lume, atunci <clears throat> acel cineva care operează această dronă trebuie să fie profesionist și să dispună de calificarea necesară. Deci trebuie să ne asigurăm că vor exista uh, cursuri de formare și că cei care au dreptul să utilizeze aceste drone vor fi înregistrați și au calificarea necesară și că doar cei cu calificarea necesară vor putea opera astfel de drone în circunstanțele pe care le-am descris. Dacă o dronă filmează un incendiu uh, în pădure, atunci sigur se impun alte cerințe. De asemenea, trebuie să ne uităm și la chestiunile care vizează protecția datelor. Cred că există suficientă legislație în toate statele membre pentru a Uh, aborda sfera privată și protecția datelor. Există și la nivelul Uniunii Europene, deci trebuie doar să ne asigurăm că acestea sunt respectate și că și uh, autoritățile, de, forțele de ordine vor uh, trata eventuale reclamații uh, în ceea ce privește drone care zboară la o atitudine mică sau care eventual fac uh, lucruri șugubețe. Eu am încercat să fac un raport cât se poate de echilibrat, uh, direct și la obiect, fără să complic lucrurile, pentru că statele membre și uh, agențiile trebuie să aibă un mesaj foarte clar vis-a-vis -vis de ceea ce ne propune. Trebuie să fim ambițioși, dar să avem și o abordare internațională și dacă facem acest lucru, atunci vom avea rezultatele dorite. Va trebui să ne uităm peste uh, marginea farfuriei și eu cred că beneficii de pe urma utilizării acestor sisteme nepilotate vor apărea pentru toți oamenii din lume. Doamna Clun. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în numele raportorului nostru din umbră, domnul Mosine. Uh, domnia sa nu uh, e astăzi cu noi pentru că sărbătorim astăzi Ziua Națională a Franței, deci trebuie să-l, să-l înțelegem, nu-i așa? Și deci voi încerca să fiu uh, cât mai fidelă raportorului nostru din umbră. Mai întâi de toate, bineînțeles, raportorul nostru din umbră îi mulțumește raportoarei uh, pentru toate eforturile depuse, pentru întâlnirile cu ceilalți raportori din umbră. Uh, în acest raport uh, sunt menționate aspectele esențiale pe care Comisia Europeană trebuie să le ia în vedere. Raportorul nostru din umbră vrea însă ca partea militară a dronelor să fie de asemenea bine subliniată aici și bine tratată pentru a elimina eventualele obiecții la o legislație în acest domeniu. În al doilea rând, raportorul nostru consideră că trebuie să insistăm asupra faptului că Până la urmă, dronele re, re, recrea, folosite în scopuri recreative uh, Uh, sunt cele mai problematice din punctul de vedere al respectării sferei private, datelor cu caracter personal și siguranței de asemenea. Deci trebuie să ne asigurăm că există un cadru european pentru toate tipurile de drone, uh, ștergerea pragului de 150 de kg este cea mai bună soluție. De asemenea, Raportorul nostru din uh, umbră se teme că în momentul de față Asia nu este capabilă să se ocupe și de acest subiect și tocmai de aceea trebuie să sporim capacitățile EASA. La aliniatul 19 sunt menționate aspectele cheie care trebuie să fie reglementate. Uh, Uh, în acest domeniu, uh, raportorul nostru din umbră crede că trebuie să fim cât mai specifici cu putință și uh, trebuie să permitem evoluția până la urmă în domeniul legislației. Deci, iată, avem șansa de a avea o legislație cât se poate de clară și ambițioasă în acest domeniu, un model la nivel global, de ce nu, și ocazia aceasta nu trebuie ratată. Mulțumim, domnul Zemke. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Foster, în primul și în primul rând. Bineînțeles, uh, acest raport nu este doar uh, important pentru noi, ci acest raport uh, este esențial, practic, la nivel global. Iată, este un domeniu, avem de-a face cu un domeniu care până în momentul de față n-a fost uh, neapărat tratat la nivel de Uniune Europeană și nici la nivel internațional neapărat. Deci, iată, suntem într-o într-o poziție care vine cu o serie de oportunități. Vreau să vă spun că acest raport uh, merge mână în mână cu politica Uniunii Europene. Este vorba până la urmă de o politică care trebuie să promoveze dezvoltarea uh, și a acestui sector uh, până la urmă, acestui sector care ține de aviația civilă și în care se regăsesc dronele. Trei comentarii. În primul și în primul rând, știm prea bine deja că multe state sau unele state membre ale Uniunii Europene încearcă să reglementeze sectorul. S-au depus eforturi în unele state membre în acest sens, dar există state membre care au rămas în urmă Prin urmare, eu consider că acest uh, sector ar uh, trebui să fie până la urmă reglementat la nivel european. Și asta din două motive. Lipsa de armonizare duce la uh, imposibilitatea utilizării dronelor în alte state decât cele în care țările de origine și, în plus, Uh, lipsa de armonizare duce la o dificultate în recunoașterea certificatelor deja existente. La ședința raportorilor din umbră i-am spus deja doamnei Foster că mm, consider că activitățile ICAO în acest domeniu ar trebui să fie uh, bine analizate de către noi. Nu doar ICAO, ci și alte agenții au uh, venit cu o serie de idei în domeniu. Spre exemplu, în februarie anul acesta am avut uh, o prezentare din partea singurei agenții la nivel european pe tema dronelor. Este vorba despre o agenție care are deja un mandat uh, în acest sens și care poate ajuta la crearea unei politici comune în domeniul dronelor. Mă refer, bineînțeles, la EASA. După aceea, al treilea comentariu, protecția datelor cu caracter personal. Sunt într totul de acord uh, cu teza conform căror, căreia există reguli specifice în diferitele state membre Prin urmare, iată, statele membre pot fi uh, responsabilizate când vine vorba despre protecția datelor cu caracter personal obținute prin utilizarea dronelor. Dar mie mi-ar plăcea să analizăm reglementările la nivel național pentru a vedea dacă aceste reglementări uh, sunt uh, potrivite pentru a fi aplicate în contextul utilizării acestor uh, acestor dispozitive. Și încă un comentariu. La nivel european ne tot întrebăm ce anume e legal, ce respectă legislația în vigoare. Problema este aceea că aceste drone pot fi folosite din ce în ce mai des în uh, scopuri care nu sunt neapărat legale sau în maniere care nu sunt neapărat legale. Prin urmare, dacă e să ne gândim mai departe, se prea poate ca, mm, cine știe, dronele să fie folosite în atentate teroriste. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că putem să reacționăm la genul acesta de utilizări ilegale. Raportul pe ansamblu este unul interesant și vă mulțumesc mult pentru el. Mulțumesc, domnul Van Miltenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu uh, vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Foster pentru acest proiect de raport. Textul este cât se poate de clar și include până la urmă toate aspectele ce țin de drone. Dar tocmai aici e buba. Raportul este mult prea puțin critic. În raport sunt uh, menționate toate aceste aspecte, dar nu sunt evaluate în niciun fel. Parlamentul European dorește să dea o direcție până la urmă discuțiilor uh, pe tema pachetului uh, aviație. Vrem să transmită un mesaj cât se poate de clar Consiliului. Uh, în acest context, mi se pare că există unele aspecte care sunt oarecum în fundalul acestui raport sau prea puțin uh, uh, menționate. În primul, și în primul rând, conceptul utilizării dronelor uh, care a fost promulgat de către EASA ar trebui să fie punctul de plecare al reglementării europene în ceea ce privește utilizarea dronelor. Acest concept pornește de la principiul riscului. Și acum dați-mi voie să vă întreb, doamnă Foster, aveți această propunere a EASA și vă întreb de ce nu o tratați într-o manieră mai detaliată în raportul dumneavoastră? Poate că nu înțeleg eu uh, umorul britanic, dar dați-mi voie să vă întreb următorul lucru. să promovați uh, rolul puternic al EASA, da, poate că poziția noastră nu este echilibrată. Ce ziceți de asta? În al doilea rând, se dorește o reacție, crearea unei sau obținerea unei reacții cât se poate declare la nivel european în ceea ce privește utilizarea dronelor. Ați vorbit despre datele cu caracter privat și securitate. În special în, când vine vorba de despre drone, trebuie să tratăm subiectul cu mai multă atenție, mult mai detaliat și trebuie să implicăm societatea civilă, până la urmă societatea pe ansamblu, publicul pe ansamblu în discuțiile noastre. Gândiți-vă la Google Street View. Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă acolo uh, datele cu caracter personal sau sfera privată a multora a fost încărcate de această aplicație. Deci haideți să ne asigurăm că dronele nu fac uh, același lucru. În al treilea rând, uh, legătura clară între drone și operatorii dronelor uh, proprietarul, operatorul trebuie întotdeauna să poată fi tras la răspundere pentru utilizarea dronei. În a patrulea rând, tot uh, când vine vorba despre utilizarea dronelor, trebuie să ne gândim cum anume sunt puse în aplicare regulile. Noi creiem uh, reguli, bine, dar forțele de ordine, până la urmă, și uh, toate o, toate, toți cei responsabili de securitatea porturilor, spre aeroporturilor, spre exemplu, sunt familiarizați cu aceste reguli și le pun în, într-adevăr în aplicare. De asemenea, cercetarea trebuie să fie promovată, doar cerui limita când vine vorba de cercetare în acest domeniu și cercetarea este esențială când vine vorba despre eliminarea posibililor uh, pericole cauzate de utilizarea dronelor în aeroporturi sau în apropierea instalațiilor nucleare. Deci toate acestea trebuie să fie cercetate și puse în, uh, și trebuie să facă obiectul unor reglementări cât se poate declare. Uh, doamnă Foster, cu tot respectul pe care îl am pentru dumneavoastră, mi se pare că până la urmă raportul dumneavoastră nu este suficient. Uh, bineînțeles, îmi doresc să colaborez strâns cu dumneavoastră uh, și cu ceilalți raportori din umbră și sper din tot sufletul ca rezultatul negocierilor noastre să ducă la o evoluție sigură, mai sigură în acest domeniu. Comisia Tran trebuie să dea acum tonul pentru crearea unei politici europene în domeniu. Să nu uităm că trebuie să creăm până la urmă sau să punem la dispoziție frecvențele necesare. Avem nevoie clar de reguli europene în acest domeniu. Avem nevoie de o armonizare a standardelor, cum bine spunea antevorbitorul meu. Industria ar trebui să colaboreze mai strâns. Avem nevoie de reguli clare. Europa trebuie să fie mai armonizată când vine vorba despre drone. În special utilizarea civilă, în scopuri civile a dronelor trebuie să fie reglementată. Doar astfel dronele pot duce la creștere în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Coneșna. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a-i mulțumi doamnei raportor. Raportul domniei sale este unul complex și cu siguranță va reprezenta un pas înainte în ceea ce privește reglementarea acestui sector. Dacă e să sprijinim creșterea sectorului, uh, trebuie neapărat să tratăm problematica protecției datelor și a sferei uh, private. Trebuie să ținem cont, bineînțeles, de articolul 16 din tratat, de articolul uh, Tratatul Uniunii Europene, de articolul 6 din Carta Drepturilor Fundamentale și de prevederile existente la nivel național deja. Trebuie să ținem cont că de faptul că aceste dispozitive nu sunt deloc jucării, sunt uh, dispozitive care se pot dovedi a fi periculoase. Uh, pe măsură ce evoluția tehnică se accelerează și costurile de producție scad, cu siguranță aceste dispozitive sunt din ce în ce mai accesibile și mai periculoase. La fel ca și cu mașinile sau armele, trebuie să reglementăm cât se poate de clar producerea acestor drone. Am tot văzut cazuri în care dronele sunt folosite pentru a supraveghea zone care în mod normal sunt uh, inaccesibile. Dronele pot fi folosite în zone în care nimeni nu se așteaptă ca așa ceva să se întâmple, ca dronele acestea să poată fi utilizate sau alte metode de supraveghere. Uh, când uh, în mod normal ne putem proteja de privirile indiscrete. Dar când vine vorba de drone, uh, gardurile înalte nu sunt suficiente. De aceea e important ca datele cu caracter personal și sfera uh, privată să fie clar reglementate. Pentru a face lucrul acesta e nevoie de o cunoaștere foarte uh, bună, până la urmă, a utilizatorilor uh, uh, dronelor și a proprietarilor, proprietarilor de drone. Bine, da, e, există reguli uh, în ceea, la nivel național în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, dar am putea armoniza listele acelea de proprietăți de drone. Asta pentru a putea ști cum anume sau cine anume operează un dispozitiv și pentru a-l putea până la urmă trage la răspundere pe uh, cel care greșește. Dacă putem identifica proprietarii, proprietarii, atunci am putea identifica de asemenea și dronele. Cum anume? Prin uh, uh, amplasarea până la urmă a unei plăcute de înmatriculare, de ce nu, care să fie pe, uh, acolo pe dronă. De asemenea, am putea identifica dronele de la distanță prin folosirea diferitor uh, frecvențe. Aceste plăcuțe de înmatriculare ar putea fi integrate într-un fel de registru sau bază de date a dronelor care să facă obiectul uh, supravegherii autorităților responsabile la nivel uh, național. Eu îmi dau seama că acum uh, poate dronele nu sunt foarte răspândite, poate că uh, Uh, nu sunt chiar atât de mulți uh, operatori uh, și tocmai de aceea eu propun să venim cu o legislație flexibilă, o, o legislație care să se adapteze. Haideți într-o primă fază să înregistrăm proprietarii dronelor așa în manieră clasică pe hârtie și mai apoi să trecem la o etapă suplimentară care ar consta în crearea acestui registru obligatoriu. Um, aceasta ar putea fi o, o soluție. Și mai există și o altă soluție interesantă pe care vreau să vă aduc uh, în atenție. Acea no-fly zone. Ar fi bine ca în drone să fie incluse coordonate clare cu privire la zone în care nu se pot deplasa aceste uh, aceste drone. Și în legislație am putea stabili uh, obligativitatea includerii unor asemenea coordonate în cazul uh, dronelor utilizate. Cele care nu au coordonatele, atunci uh, cele care nu pot fi, au coordonatele nu trebuie să fie folosite. Iată, ar putea fi o modalitate de a ne asigura că dronele nu uh, nișună peste tot. Vreau să mulțumesc pentru acest raport. Este unul bun. Uh, Uh, dar, de, dar uh, raportul acesta ne arată, și asta este important în mod clar, că e nevoie de legislație în domeniu și asta cât mai repede cu putință, pentru că dronele acestea vor rămâne cu noi. Domnul Bach, vă mulțumesc, vreau și eu să-i mulțumesc doamnei Foster pentru acest raport uh, foarte complex și foarte important Doamna raportor a pus în discuție o serie de aspecte. De aspecte. Îmi place foarte mult uh, premisele pozitive de la care pornește raportoarea. Într-adevăr, dezvoltarea economică nu trebuie să fie limitată, dar în același timp trebuie să, să protejăm și sfera privată și să ne asigurăm că aceste dispozitive sunt uh, sigure. Deci e important să avem o legislație europeană, asta pentru ca în uh, sectorul să nu fie reglementat așa uh, în toate statele membre după bunul plac al autorităților. E nevoie de, a, de uh, o armonizare. De asemenea, pragul de 150 de kilograme, de asemenea, trebuie să dispară. Mi se pare că este cea mai bună idee. Doar așa putem să ne deschidem uh, viitorului. Un aspect uh, pe care vreau să-l pun în discuție, activitățile cu scopuri recreative. Există o serie de, aso- de asociații care folosesc dron, dronele în aceste obiective sau uh, în aceste scopuri. Dacă dispare pragul de 150 de kilograme, însă s-ar putea ca și aceste drone mici uh, folosite de, autori- de asociații să facă obiectul uh, competențelor și mandatului EASA. Voi depune un uh, amendament pe această temă. Mi se pare că, până la urmă, teama, tema nu este chiar atât de uh, complexă. Mă refer, bineînțeles, la dronele folosite în scopuri recreative. Pe ansamblu sunt de acord cu raportul, sunt uh, de acord cu metoda adoptată de către raportoare. E important ca Parlamentul European să-și expună cât se poate declar poziția. Mulțumesc, doamna Cristine Vodalon. Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc raportoarei pentru prezentare să mulțumesc pentru raportul pe această temă absolut esențială pentru viitorul aviației civile. Pe lângă utilizarea militară, iată, de câțiva ani încoace, dronele sunt folosite și în alte scopuri. E important ca Uniunea Europeană să se refere la ele și să le trateze în cadrul pachetului aviației. Multe dintre propunerile raportoarei merg în sensul cel bun. În primul rând, raportul cere un cadru de reglementare pentru crearea de locuri de muncă și favorizarea companiilor în domeniu. În domeniul securității securității și securi, uh, siguranței, e important să redefinim metodele de control și să lărgim mandatul EASA, în special în statele membre în care nu există autorități competente în acest domeniu. De asemenea, uh, abordarea nu trebuie să fie doar liberală. E important să dezvoltăm uh, piața, e drept, dar asta nu în detrimentul securității uh, și protecției sferei private, bineînțeles. Protecția datelor cu caracter personal este un aspect esențial autoritățile naționale trebuie să lucreze împreună la colectarea și schimbul de informații. Acest lucru este esențial pentru protecția cetățenilor europeni. În ceea ce privește aceste UAV-uri, ele trebuie neapărat să fie incluse în pachetul aviație, care reprezintă cadrul necesar pentru luarea unor decizii uh, de substanță. Mulțumim. Urmează domnul Nielsen. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Uh, vreau să-i mulțumesc doamne raportor pentru acest raport pe care îl consider foarte bun. Raportul acesta, până la urmă, reflectă situația într-o manieră cât se poate de coerentă și pertinentă. La fel ca și antevorbitorii mei, consider că e momentul să avem un uh, cadrul juridic uh, armonizat care să guverneze acest domeniu granițele trebuie să dispară în acest domeniu. Reglementările naționale nu sunt suficiente, avem nevoie de reguli și prevederi comune. De curând am fost la EASA și acolo am discutat, printre altele, de drone, după cum bine spunea doamna raportor. Am aflat că există drone mari care uh, respectă, ar trebui să respecte aceleași reguli ca și uh, marile aeronave. Dar mai există și alte tipuri de drone. Deci e clar că avem nevoie de reguli cât se poate de clare pentru a permite și industriei să evolueze. Și să nu uităm un punct. dronele acelea de jucărie, bineînțeles, nu trebuie să respecte aceleași reguli ca și dronele mari. Dar aceste drone, fie ele și de jucurie, jucărie, pot ajunge în grădina vecinului uh, și face fotografii acolo. Deci, iată, sfera privată și uh, despre tipul acesta de, de dispozitive trebuie să discutăm. Mă bucur că avem acest text care cu siguranță va fi îmbogățit prin amendamentele de compromis și raportul nostru sau avizul nostru până la urmă va reprezenta un semnal cât se poate de clar transmis de către Parlamentul European, uh, către Consiliu și Comisie. Mulțumesc. În numele Comisiei acum, uh, Marcus Raura. Thank you. Thank you very much. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă Foster. În primul rând vreau să mulțumesc uh, doamnei raportoare pentru un raport foarte solid uh, care evidențiază cele mai importante chestiuni pentru o piață serviciilor de drone în Europa. Trebuie să avem în vedere securitatea, siguranța, viața privată și protecția mediului în același cadru de reglementare. Uh, cum putem ă, stimula dezvoltarea tehnologică, de asemenea, și, de asemenea, cum, spune raportarea, cum putem să avem ă, un echilibru între reguli și risc și cum putem accelera procesul de reglementare. Cetățenii, industrie și toate membre solicită reguli armonizate cât mai curând posibil. Deci Comisia elaborează reguli de securitate care să ă, se ocupe și de drone o propunere în acest sens va face parte din pachetul pentru aviație, după cum a sugerat, și va fi adoptată înaintea finalului acestui an. Apoi, mingea va trece în terenul legiuitorului. În același timp, AESA dezvoltă cerințe mai detaliate pentru drone și este activ în grupul internațional de reglementare, JARUS, la care s-a făcut aici referire, pentru a găsi soluții globale. Primele consultări pe două documente concrete vor avea loc înaintea pauzei de vară, iar AESA va continua cu documentele înaintea, uh, până înaintea finalului anului. Și la un al treilea nivel de activități, Comisia se coordonează cu industria ca să dezvolte standarde industriale, uh, dar e nevoie de indicații clare în legătură cu uh, standardele mai satisfăcătoare și OACI Organizația Aviației Civile Internaționale a fost menționată aici și sunt, uh, suntem într-o cooperare activă cu ei, desigur, și uh, contribuim la munca lor. Tehnologiile privitoare la drone sunt o provocare, dar și sunt și partea soluției. Ați menționat uh, chestiuni legate de securitate, traficul aerian, mă gândesc la, și managementul acestuia, mă gândesc la uh, două chestiuni, identificarea dronelor și geofencing, <laughs> cum e un nou cuvânt în engleză, adică zonele în care dronele sunt interzise, nu pot zbura. De exemplu, după cum spunea doamna Foster, aeroporturi, uh, uzine nucleare, alte guvern, uh, clădiri importante ale guvernului sau alte clădiri importante. Dacă armonizăm identificarea dronelor și a dronelor interzise pentru uh, drone, nu doar că vom contribui la siguranță, ci de asemenea și la protecția vieții private, a securității și trebuie să uh, ajutăm uh, și poliția pentru că polițiștii sau orice cetățean va putea identifica cu ușurință orice dronă zboară în apropierea uh, lor și, și vom putea face aceste harta zonelor fără drone. Dar pentru a integra dronele în sistemul de management al traficului aerian, am solicitat SESAR, programul de cercetare privind managementul traficului aerian în cerul unic european, să includă dronele în master planul uh, european și estimarea noastră inițială e că vom aloca aproximativ 40 de milioane de euro pentru uh, prim obiectiv și dacă e nevoie, uh, Comisia va reexamina lucrurile. Vorbim aici de soluții tehnologice, cum ar fi sistemul see and avoid, vezi și evită. Pentru că, de exemplu, sigur că zonele uh, uh, aeriene utilizate de drone vor fi diferite și vor fi și comune cu aviația generală și aici, desigur, că intră în joc capacitatea și finanțarea și în, în încheiere mai spun că Comisia dorește să felicite Comisia de Transport, pentru Transportul și pe doamna raportoare pentru susținerea acordată și pentru un document foarte bun. Vara noastră va fi una plină și vă vom sta la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din nou raportoarea Jackie Foster. Mulțumesc că mă voi referi la ce spunea Comisia imediat, însă doresc să mă refer la cele spuse de niște colegi aici. Bun, sunt de la PPE, dar cred că vor transmite uh, uh, ce spun eu aici. În legătură cu domeniul militar, vreau să clarific lucrurile. Nu vorbim aici de uzul militar al dronelor. Asta este ceva diferit. Noi nu vorbim despre domeniul militar aici. Însă, din nou, Salut uh, comentariile făcute de uh, raportorul uh, de număr vorbește de eliminarea celor 150 de grame și e corect. E o soluție care datează deja de ceva timp și au, între timp au existat noi evoluții tehnologice, cred că suntem cu toții de acord. Salut și ce s-a spus în legătură cu uh, viteza de a acționa, pentru că, într-adevăr, uh, Comisia știe că avem un calendar de respectat. Colegul de la SND, am avut, colegi, uh, am avut discuții foarte bune, mă scuzați, la reuniunile cu raportorii din umbră. Salut poziția lor. S-a menționat de către reprezentantul SND OACI, nu știu decât versiunea engleză, am dat documentul în limba engleză, însă se face referire la un număr din, uh, <clears throat> din uh, domeniile men menționate de colegi, există referire la documentul de bază. Dar sigur că uh, OACI face parte din acțiunea noastră, după cum a spus reprezentantul Comisiei, apoi uh, aveți dreptate, dragi colegi, statele membre trebuie să uh, pună în aplicare regulile și reglementările și cele ce țin de respectarea de vieții private, dar eu am spus că nu că avem uh, uh, regulamente nesatisfăcătoare. Există legi și există reguli europene uh, pentru protecția oamenilor și așa mai departe și protecția datelor private. Noi vrem să ne asigurăm că statele membre după ce va fi elaborat documentul, că statele membre știu clar uh, care le sunt responsabilitățile și, și le și aplică. În ce privește uh, colegul de la ALDE, s-a menționat o abordare bazată pe risc la liniatul 15. Deja figurează în raport. Și sigur că AESA are un rol central S-au menționat uh, autoritățile uh, civile de aviație. Sigur, eu am spus că sunt autorități naționale care au reguli pentru uh, dronele de dimensiuni relativ mici care zboară până la înălțime de 400 de picioare. Dar AESA face parte din acțiunea uh, noastră în general, pentru că, iată, uh, președintele uh, Comitetului Jaru se reprezintă aici asta, ca să clarificăm lucrurile. And also in terms with the... De asemenea, în ce privește standardele de fabricație, uh, și acestea sunt prezente în text, apoi menționați finanțarea, după cum s-a spus de către reprezentantul Comisiei, am menționat și Orizont 2020 și alte forme de finanțare. M-am întâlnit uh, inițial cu toți uh, actorii implicați, uh, erau și cei de la CESAR. Iată, e bine să auzim că vor aloca fonduri pentru acest program. Mă bucură acest lucru și cred că, în general, uh, sigur, securitatea e una din uh, principalele probleme aici. După cum am spus, nu voi intra în detalii e foarte importantă dimensiunea, tehnologia evoluează, uh, fabricanții evoluează. Și au fost, uh, pagube, au fost cazuri în care pagube mari au fost cauzate de niște echipamente de mici dimensiuni. Cred că asta e recunosc, acesta este un lucru recunoscut și de serviciile de securitate din statele membre. Uh, și e important să ne gândim și la acest aspect. Știm ce se întâmplă în zonele militare. Deci, asta ați vorbit și de probleme legate de securitatea uh, aviatică. Da, dar acum așteptăm, e adevărat, dar acum să vedem care va fi propunerea comisiei în ce privește detaliile. Nu cred că ar fi corect ca noi să intrăm în prea multe detalii, pentru că trebuie să vedem ce, uh, care va fi propunerea Comisiei. Care vor, avem standarde europene, dar din punct de vedere al fabricantului, cred că a spus clar, tot ce se fabrică aici sau ce se aduce în Uniunea Europeană trebuie să fie evaluat și trebuie să existe un sistem de certificare este ceea ce ne dorim și uh, pentru asta e necesară o abordare europeană. Însă pentru moment doar unele state membre au anumite reguli uh, pentru dronele de mai mici dimensiuni. Acum noi trebuie să avem o abordare generală cu implicarea statelor membre împreună cu Comisia și AESA și sperăm că putem veni cu un pachet. Deci dacă am uitat ceva, Ușa mea este deschisă. Dacă mai aveți nevoie de clarificări, vă stau la dispoziție. Însă e bine să citiți cu atenție textul și cred că veți găsi acolo toate punctele la care v-ați referit. Vă mulțumesc pentru susținere. Avem deja în septembrie planificată o, o întâlnire a protocolelor din umbră și mulțumesc și comisiei. Die Frist für Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor este 22 iulie, ora 12, votul în Comisia TRAN pe 15 septembrie 2015, iar votul din plen în luna octombrie, în um, a doua sesiune din 2015. Am ajuns la finalul uh, acestei uh, ședințe. Ne revedem la Um, ora 15, unde vom avea invitați pe Petco și celelalte puncte de părne de zi.